Bună ziua, doamnelor și domnilor. Vă rog să luați loc. this afternoon meeting of Regi. Deschid sesiunea de după amiază a Comisiei Regi și primul punct de pe ordinea noastră de zi pentru astăzi este un schimb de opinii cu domnul Iac Ab, ministrul administrației publice, președintele în, eh, care face parte din președinția Amneston a Uniunii Europene. Nu vă voi spune mai multe despre președinția estonă, pentru că mă aștept ca ministrul să ne spună mai multe. Vă reamintesc cum vom proceda în Comisia Regii. Va avea cuvântul domnul ministru pentru prezentare, iar după aceea Vom deschide discuțiile, membrii Comisiei Regii, frunte cu coordonatorii, vor începe aceste discuții, vă vor adresa întrebări, după care veți putea să le răspundeți. Domnule ministru, aveți cuvântul, domnule Ab. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru invitația în Parlamentul European. Doamnă președinte a Comisiei Regii, stimați colegi, sunt onorat să mă aflu astăzi aici și să vă prezint prioritățile primei președinții estone a Consiliului Uniunii Europene. Dacă îmi permiteți, voi începe prin, priorități, prin a vă spune prioritățile generale ale președinției și apoi voi trece mai departe la subiecte importante pentru această comisie. Principalele teme pentru președinția noastră uh, se aliniază cu foaia de parcurs de la Bratislava și declarația de la Roma. Munca noastră pe parcursul președinției se va ghida pe patru principii. Prima prioritate pentru Estonia pe parcursul președinției este să avem o economie deschisă și inovatoare. Uniunea Europeană e mai mult decât o economie. O economie puternică și inovatoare însă ne poate ajuta astfel încât să garantăm pacea, securitatea și bunăstarea. Piața internă a Uniunii Europene, care ne reunește 500 de milioane de consumatori, este unul din um, lucrurile pe care le-am făcut noi cel mai bine. Sunt importanți politicile acestea sunt importante și pot să funcționeze doar dacă mediul în care acționează sunt simple și previzibile. Accesul la finanțare este important, mai ales pentru IMM-uri. De multe ori, IMM-urile sunt cele care au dificultăți în accesare. A doua prioritate a președinției noastre e o Europa sigură. Uniunea Europeană a fost creată acum mai bine de 60 de ani ca un proiect pentru pace. Astăzi, securitatea și siguranța din nou sunt uh, pe ordinea noastră de zi. Nici un stat singur nu poate să rezolve problemele rezultate în urma crizei migrației. Pentru a avea succes, trebuie să colaborăm. Un mediu de viață sigur e în interesul fiecăruia dintre noi granițele exterioare ale Uniunii Europene trebuie să fie apărate și trebuie să fie garantată și securitatea și libertatea noastră de mișcare în interiorul Uniunii. Interoperabilitatea și calitatea sistemelor de informații sunt deosebit de importante în acest sens. Stimați membri ai Parlamentului European, a treia prioritate a președinției estone e Europa digitală și libera circulația datelor. Avem un program extins digital care e deosebit de important pentru viitorul Europei. E ceva într-adevăr tipic estonian. Pentru noi e un subiect transversal, important în toate domeniile. În centrul programului nostru digital se află pachetul privind piața digitală. Dezvoltarea digitală și aduce contribuția la dezvoltarea economică. Pot fi promovate serviciile transfrontaliere și comerțul electronic. În plus, vom analizat tot ceea ce facem pe parcursul președinției printr-un spectru digital. Ne vom folosi de soluții digitale pentru că așa totul se poate face mai bine și mai inteligent în fiecare domeniu. Vă voi spune acum care este a patra prioritate. A patra și ultima prioritate a președinției estone e o Europa durabilă și inclusivă. E imposibil să facem o ierarhizare pe importanța priorităților noastre, însă Europa durabilă și inclusivă este, la fel ca subiectul pieței digitale, un subiect transversal pentru noi, șanse egale, un uh, bun mediu de viață și în lumea digitală e în interesul tuturor cetățenilor noștri. Stimați membri, sper că am reușit să vă fac un scurt rezumat al principalelor elemente din programul nostru de președinție. Bineînțeles, Înțeleg că dumneavoastră, stimați membri ai Parlamentului European, vă puteți întreba acum ce, cum rămâne cu politica de coeziune europeană. Trebuie să Ținem cont de faptul că politica de coeziune e un subiect transsectorial care își aduce contribuția spre îndeplinirea multor obiective europene. Politica de coeziune, în primul rând, își dorește să promoveze creșterea economică în țările și regiunile noastre și să reducă diferențele în dezvoltare. În același timp, este conectată de dezvoltarea durabilă și șansele egale. Printre altele, politica de coeziune își aduce contribuția și la promovarea societății informaționale, digitalizarea, e-soluțiile ne-au ajutat să punem în aplicare mai bine politica de coeziune și să-i creștem vizibilitatea. Așa cum ați putut observa, politica de coeziune este legată de mai multe dintre prioritățile noastre. Politica de coeziune a jucat un rol important în dezvoltarea economiei din Estonia și, de asemenea, ne-a ajutat la realizarea reformelor structurale. Sprijinul pentru politica de coeziune a fost foarte util pentru a ne putea reveni după criza economică și financiară. Eu cred că Estonia e un exemplu bun despre cum politica de coeziune împreună cu o bună politică economică poate să ducă la o poveste de succes, pot să ducă la o poveste de succes. Stimați membrii, membrii ai Parlamentului, avem două priorități extinse în domeniul politicii de coeziune. În primul rând, ne-am, dorea, ne-am dorit să continuăm discuțiile legate de simplificare, eficiență și viitorul politicii de coeziune. Președinția noastră ne dă ocazia să discutăm despre valoarea adăugată a politicii de coeziune. Suntem la președinție acum, când toate privirile se îndreaptă spre viitor. Președințiile anterioare au început deja discuțiile legate de viitor, noi le vom continua. Parlamentul European și dumneavoastră vă gândiți la același subiect. Suntem conștienți de acest fapt și suntem deschiși ideilor. Comisia Europeană a publicat deja documente de discuție cu privire la viitorul Uniunii Europene. Următoarele documente sunt deja în desfășurare. Comunicări pe specializarea inteligentă, colaborarea transfrontalieră și regiunile ultraperiferice. Mai există și al șaptelea raport de coeziune, un raport foarte important. Politica de coeziune trebuie să poată să reacționeze la provocările din Uniunea Europeană și provocările care au de-a face și statele membre și regiunile. În același timp, trebuie să fie cunoscută cetățenilor noștri. E o politică care se pune în aplicare la nivel local, însă impactul acestei politici este paneuropean. O politică de coeziune eficientă trebuie să aibă obiective cheie, reguli transparente și rezonabile și nu poate să existe niciun fel de birocrație excesivă. Aceasta este politica de coeziune pentru care luptăm noi. Acesta este politica de coeziune care e importantă pentru cetățenii noștri. Aș mai spune și că ieri Recomandările în grupului la nivel înalt pentru simplificare au fost publicate. Așteptăm aceste recomandări. Simplificarea e un domeniu unde mai e nevoie de progres. Putem să observăm că există un interes comun și o dorință din partea statelor membre, Comisiei și Parlamentului de a progresa și obține rezultate. Ținem cont de toți pașii care au fost făcuți și credem că e bine ca discuțiile legate de politica de coeziune să fie mutate acum la un nivel mai oficial. Ne dorim să discutăm subiecte care au de-a face cu politica de coeziune în luna noiembrie, când va avea loc un uh, Consiliu de Afaceri Generale care va avea ca subiect această politică de coeziune. De fapt, politica de coeziune va fi subiectul Consiliului de atunci. Ne dorim să discutăm despre eficiența și punerea în aplicare a politicii până acum și vom face toate acestea țintind spre viitor. Vom organiza și, oficii mai puțin, și discuții mai puțin oficiale în septembrie și octombrie. Planificăm să avem reuniuni cu directorii pe politica de coeziune și dezvoltare urbană. E momentul potrivit pentru a revizui ceea ce s-a întâmplat până acum cu planul de dezvoltare rurală și cum vor uh, arăta lucrurile anii viitori. A doua prioritate e regulamentul Omnibus, care Comisia Regii l-a discutat deja și are deja și o poziție în acest sens. Mulțumită muncii făcute în președinția malteză, am reușit să ajungem la un stadiu în acest proces în care putem să începem negocierile cu Parlamentul European deja de la începutul președinției noastre. Trebuie să spun că această inițiativă e una foarte extinsă. După părerea mea, punctul de plecare pentru politica de coeziune pe care îl avem e unul foarte pozitiv. Simplificarea oferită de această inițiativă e în interesul nostru al tuturor. Acest lucru se resimte atât în reacțiile Consiliului cât și ale Parlamentului. reacțiile la propunerea inițială a, comus, a Comisiei. E un lucru încurajator când ne gândim la viitor. Ne așteptăm să se înregistreze progrese rapide în domeniu. Modificările făcute sunt importante pentru beneficiari. Implementarea politicii de coeziune va fi mai uh, facilă și mai uh, eficientă pentru ei. Aș mai vrea să spun și că ne dorim să alocăm fonduri din fondul de solidaritate, astfel încât să putem să ajutăm la daunele majore cauzate de, guvern, de cutremurul din Italia. Și așteptăm o decizie și vom lua o decizie în Consiliu. În încheiere, aș dori să spun că noi vom face tot ce ne stă în putință, astfel încât să le oferim informații cetățenilor cu privire la reușitele politicii de coeziune. Mă bucur să pot să spun astăzi că mai mult de 80% din, dintre cetățenii din Estonia sunt conștienți de ajutorul din partea UE. Pentru țara noastră, majoritatea dintre ei consideră că acest sprijin are o influență pozitivă asupra Estoniei și asupra dezvoltării noastre economice. Aceste rezultate sunt niște rezultate excelente. Printre altele, toți pasagerii care vin în um, Estonia prin aeroporte de la Tallinn pe parcursul președinției noastre vor putea să vadă chiar și o expoziție acolo care are ca subiect reușitele politicii de coeziune. Sperăm că veți vedea și dumneavoastră această expoziție când veți veni în vizită la Tallinn. Stimați membri ai Parlamentului European, Politica de coeziune reprezintă valorile europene. E în interesul fiecăruia dintre noi și noi prețuim colaborarea pe care o avem cu Parlamentul European. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, Minister. Mulțumim, domnule ministru. Chiar sper că vom putea să vedem și noi această expoziție de la aeroportul din Tallinn. Acum începem discuțiile. Vom începe cu coordonatorii și începem cu domnul Van Nistelrooy. Aveți cuvântul. Voorzitter, dank u wel. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat cu atenție cele spuse de domnul ministru. E interesant că am putut să ascultăm care sunt obiectivele dumneavoastră Cred că acestea se suprapun bine peste imaginea pe care o avem despre țara dumneavoastră. Așa că mi-a făcut plăcere să văd textul cu programul dumneavoastră. Poate pot să mai spun câte ceva ce ne-ați spus despre coeziune. Într-adevăr, există idei foarte bune aici. Ne-ați spus că trebuie să avem o dezbatere pe coeziune, în engleză ați spus uh, taking into account the long-term needs of the European Union. Ținem cont de nevoile pe termen lung ale Uniunii Europene și să consolidăm politica de coeziune. E un limbaj foarte clar care ne spune clar în ce punct vă aflați și sprijinim cele spuse. Dar am analizat textul dumneavoastră mai cu atenție și aș dori să repet cuvintele președintei. Ne-ați vorbit despre invitația la Tallinn, la Tallinn, dar mă întreb unde sunt chestiunile de substanță în acest program cu activitățile. Sub președinția Maltei, Parlamentul European a fost implicat îndeaproape în discuții și am avut o discuție optimistă în Consiliu. Așa că a venit timpul acum să facem pași înainte. Ne vorbiți aici despre simplificare. sunteți responsabili acum pentru regulamentul Omnibus, care conține o întreagă serie de propuneri politice în domeniu. Și sugestia e că ar trebui să încheiați cât mai repede acest dosar pe timpul președinției. Vom avea cel de-al șaptelea raport de coeziune Întrebarea mea este cum vă veți asigura că noi putem să participăm, pentru că nu am văzut uh, trimiri foarte clare. Ne-ați spus că vom face parte din reuniunile la nivel ministerial, vom fi invitați acolo, dar altceva nu am văzut. Poate ați putea să ne faceți niște invitații clare, care, pe care nu le-am regăsit în acest text. Eu cred că doamna președinte, membrii comisiei ar, put, ar trebui să poată să-și aducă aportul la reuniunea JAIA Consiliului. Și cred că această pregătire ne-ar ajuta pe toți. E bine să avem relații bune, însă trebuie să se bazeze pe muncă din ambele părți. Ne-ați vorbit de prioritățile pe care le aveți pentru agenda digitală. E un lucru foarte drag Parlamentului European. Dacă mă gândesc la trecut, aveam uh, facilitatea de conectare a Europei. Comisia a cerut 10 milioane de euro. Doamna comisar era doamna Cruz, comisar atunci. Parlamentul apoi a pus un punct 2 între priorități, TIC și noile tehnologii. Pentru noi, componenta digitală era o a doua prioritate și acum a existat o creștere a fondurilor la 30 de miliarde. Așa că Parlamentul a încercat să facă mai multe, însă Consiliul nu a fost alături de noi. Dacă ne dorim să ne atingem obiectivele, trebuie să fiți alături de noi. Doamna Westfalen, din partea socialdemocraților. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Bine ați venit, domnule ministru, aici la Comisia Regii. Eu nu sunt coordonator, însă Cred că e îndreptățit să vorbesc acum, pentru că de mult timp, cum știți, avem un raport care se numește Pietre de temelie pentru politica de coeziune. Nu doar l-am scris, l-am prelucrat și apoi l-am și adoptat cu majoritate în Parlament. Și rez de aici mai multe întrebări. Și ne-ați spus multe despre politica de coeziune, viitorul acestea, tocmai acum. Pentru noi însă mai sunt și alte priorități pe care am pus accentul. Simplificarea, da, ne-ați vorbit uh, despre ea. Ieri a fost prezentat și raportul grupului de experți la nivel înalt. Foarte bine, sunt lucruri care sunt importante și pentru noi și care sunt până la urmă importante pentru cetățenii care fac proiectele așa că acum e momentul potrivit. Însă pentru noi mai e important și următorul fapt și aici ne facem griji că probabil nu se va întâmpla așa. Ne facem griji cu privire la viitor, că și pe viitor vor fi sprijinite toate regiunile, nu doar cele mai sărace și mai slabe, ci în același timp și acele regiuni care acum se descurcă bine, care pe termen mediu sunt într-o situație bună, dar și aici există multe variabile. Așa că ce, la ce v-ați gândit dumneavoastră în acest sens? Există situații care pot interveni, care pot să ajute la o mai bună pregătirea programelor, mai flexibil, mai ușor. Aveți inițiative pe care ni le-ați menționat acum, care sunt de salutat. Apoi, uh, Digitalizarea, mi-ați spus uh, și despre digitalizare acum, cred că e important să existe o aliniere în Uniunea Europeană. Dacă sunt informată bine, atunci aș dori să știu ce faceți cu această componentă digitală, pentru că în alte țări, în alte state, e un obstacol mare încă. Și apoi, unde cred eu că ne aflăm în acest moment? Noi, Parlamentul, avem un raport din proprie inițiativă cu privire la pietrele de temelie ale politicii de coeziune pe care le-am adoptat. Avem un conținut bun, cred că ideile de acolo sunt foarte bune. Acum, documentul e valabil. Și ne dorim ca astfel, pe viitor, politica de coeziune să fie durabilă, să ajungă la oameni. Pentru că, până la urmă, Europa decide. Putem să spunem numai lucruri bune despre Europa, însă lucrurile se decid la fața locului, ceea ce reușesc să simtă cetățenii. Asta construiește, de fapt, Europa. Vă mulțumim foarte mult, domnul Van Miltenborg. Um, Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentare. Am avut uh, plăcerea de a, ne, de a mă întâlni cu dumneavoastră ieri și de a avea un schimb de păreri și acum aș dori să vă adresez câteva întrebări. După cum știți, Parlamentul European consideră că aplicarea agendei urbane este extrem de importantă. Am uh, asistat la o prezentare Um, a activității comisiei și uh, în ceea ce privește activitatea Consiliului de Afaceri Generale și în noiembrie ar trebui să avem una, un uh, um, raport în ceea ce privește progresul privind uh, aceste parteneriate la care, din care a făcut parte și Estonia din partea Comisiei. Și sunteți gata să faceți așa să propune la Consiliul de Afaceri Generale? Și a doua întrebare. Ar fi bine dacă ați putea să ridicați chestiunea cel de, cel de-al șaptele, șaptele, șaptelea raport de coeziune în cadrul uh, Consiliului pentru Afaceri Generale și uh, cum stau lucrurile la dumneavoastră în țară, cum s-au folosit fondurile de coeziune pentru a derula agenda digitală și cum uh, ce ar putea învăța restul Europei de la dumneavoastră, fiindcă Europa este acum cu ochii pe dumneavoastră. Acum, în ceea ce propunerile uh, privind uh, um, propunerile privind omnibusul la care ați făcut referire. Vă rog foarte mult să se înregistreze progres, fiindcă avem foarte multe de câștigat uh, simplificând accesul la fondurile europene și nu cred că sunt singurul care vă urează succes uh, în, această, în acest proces în timpul președinției dumneavoastră. Și încă un aspect, poate mai delicat din punct de vedere politic dar care trebuie ridicat mai devreme sau mai târziu. Și cu dumneavoastră și cu Consiliul este vorba despre condiționalitate. Avem condiționalitate, condiționalitate macroeconomică, o chestiune delicată în Parlamentul European. Și în egală măsură se vorbește despre sporirea condiționalității în în cadrul uh, crizei, refu- crizei refugiaților despre care ați vorbit pe unele dreptate. Acest lucru este cu atât mai important, dat fiindcă în propunerile Omnibus Comisia cere primirea, ca primirea refugiaților să fie o zonă de investiții principală. Nu vă cer poziția noastră personală, dar vă întreb care va fi procesul și ce aveți de gând să faceți în acest sens. Și la un moment dat trebuie ridicată această chestiune mm, ar fi bine dacă s-ar putea face în timpul președinției dumneavoastră. Discu- discuția nu va fi deloc ușoară, dar e bine, e, ar fi foarte bine venit la nivel european și în încheiere vă urez toate cele bune și foarte mult succes. Mulțumesc. Domnul Omarje, de la GUE. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru prezență la începutul președinției estone care nu va fi deloc ușoară, dat fiind problemele care există la ora actuală și despre care ne-ați reamintit, criza uh, migrației, Brexitul, probleme de lipsă de securitate, nu o să revin asupra lor. Au început deja manevrele. Au început pentru toate politicile comunitare care sunt acum regândite. Au început uh, manevrele și în ceea ce privește viitorul CFM. Iar aceste două uh, mari uh, dosare merg mână în mână. În ceea ce privește politica de coeziune, Comisia Europeană a propus cinci scenarii. Dintre acestea, patru mi se par uh, proaste pentru politica de coeziune. Ce părere aveți dumneavoastră? Vă puneți întrebări? Vă îngrijorați acest lucru? Vreau să vă spun că aici nu puțin suntem cei care suntem îngrijorați în ceea ce privește viitorul politicii regionale, nu doar în ceea ce privește aspectele bugetare, dar și în ceea ce privește sensul ce va fi dat noi politici de coeziune. Pe scurt, vrem să, se, să, se, să avem în continuare o politică regională ambițioasă din punct de vedere bugetar, dar nu de denaturată. Iar, după părerea noastră, există mai multe propuneri care vor să denatureze politica de coeziune. Care este poziția dumneavoastră în ceea ce este propunerea de a suprima niște, elimina niște categorii de regiuni? Ce părere aveți dumneavoastră? După ce am uh, folosit bagheta magică cu condiționalitatea macroeconomică, acum aruncăm încă o bombonică, bonus prime pentru regiunile care respectă criteriile. Asta egal cu zero după noi și ne opunem acest, acestor condiționalități, aceste condiționalități mai economice din principiu, fiindcă ea denaturează politica de coeziune. Și în egală măsură, considerăm că politica de coeziune nu are rolul de a se alătura obiectivelor semestrului european. Și vreau să subliniez ce ați spus și dumneavoastră despre agenda digitală. E drept că această nouă economie a cunoașterii este esențială pentru Uniunea Europeană și pentru regiuni. Prin uh, crearea de plus valoare de înaltă calitate și prin inovație vom uh, reuși să progresăm. Dar constatăm că metropolele și regiunile cele mai uh, atractive în teme de investiții sunt cele care vor uh, beneficia de pe urma acestor lucruri. Deci, ce prevedeți, ce se prevede pentru ca regiunile mai puțin dezvoltate să poată uh, urca și ele în trenul acestei noi economii a cunoașterii și să nu rămână uh, când vine vorba de aceste, această provocare foarte importantă. Vă mulțumesc faptul că, pentru faptul că ați vorbit despre comunicarea comisiei care va fi publicată în timpul președinției dumneavoastră în ceea ce privește regiunile ultraperiferice. Așteptăm de mult această comunicare care vine după votul din plen de săptămâna trecută care a fost vavoarea regiunilor ultraperiferice și așteptăm ca președinția dumneavoastră să sprijine în mod ferm și la nivel, și aceste mm, regiuni care sunt în urmă cu dezvoltarea și sunt defavorizate. Doamna Vana. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule ministru, vă mulțumesc că ați venit să ne prezentați prioritățile președinției și că sunteți disponibili să vă punem întrebări. Pot să fiu de acord cu dumneavoastră pe conținut, în cuvintele pe care le-ați exprimat astăzi, în ceea ce privește importanța pe care are politica de coeziune în general și pentru state și apoi și că e nevoie de recuperare după criza financiară și așteptăm cu toți acest al și am văzut cu toți acest al șaselea raport de coeziune, am văzut că anumite state membre, anumite regiuni sunt cele care primesc fondurile de coeziune pentru investiții și sunt cele care au făcut investiții într-un anumit spațiu de timp. Sunt lucruri importante pentru noi, cum spunea și antevorbitoarea mea, de aceea ne dorim să avem o politică de coeziune bine gândită, care să ajute la eliminarea diferențelor în, între regiuni în Uniunea Europeană. Aș dori să pun și eu niște întrebări. Una dintre ele e următoarea. Uh, în ceea ce privește viitorul politicii de coeziune și cifrele în uh, viitorul cadru financiar, pentru că se dezbate deja cadrul financiar multianual, acesta trebuie structurat și ne-ați menționat și dumneavoastră acest fapt în programul dumneavoastră de lucru. Colegul omajei spunea că e un lucru care ne îngrijorează pe noi. De exemplu, la ultima reuniune sub președinția malteză a miniștrilor de interne existau mai multe scenarii, dar unul singur era unul bun, în care exista o, într-adevăr o politică de coeziune bună. Și cinci sau șase sau și patru sau trei scenarii vorbeau de uh, reduceri majore. Așa că aș dori să știu cam care atmosfera în Consiliu acum în legătură cu aceste scenarii. Și apoi, aș dori să știu câte ceva și despre calendar și ce se întâmplă. Rămânem la o programare pe șapte ani sau se face o schimbare pentru CFM la 5 sau 5 plus 5, acea procedură de planificare care ar fi mai potrivită pentru ciclul politic. O altă întrebare legată de omnibus, unde în toamnă vor începe discuțiile tripartite. Știți că noi suntem sceptici, adică nu suntem de acord cu faptul că mijloacele din structurile fondurile structurale, din politica de coeziune, să poată să ajunge fără niciun fel de limită în EFSI, de exemplu, să fie transferate. Pentru că noi considerăm că EFSI are cu totul alte scopuri față de politica de coeziune și s-ar duce la o slăbire, s-ar aduce la o afectare negativă a politicii de coeziune dacă s-ar lua mijloacele financiare de acolo. Și aș dori să știu cum arată discuțiile în acest sens în Consiliu. Și încă o întrebare, s-a pusă și cu un coleg înaintea mea, legat de agenda urbană. În noiembrie are loc Cities Forum și aș dori să știu când sau dacă se poate prevedea când uh, să ne așteptăm la concluziile Consiliului pe agenda urbană. Mulțumesc! Mulțumesc, Mulțumesc, doamna Demato. Mulțumesc și urez bun venit domnului ministru. Domnule ministru, știu că în uh, cele 27 de pagini ale prezentării dumneavoastră se face referire la politica de coeziune doar o dată pe pagina 10, ceea ce nu este neapărat diferit de programele altor președinții. Nu încerc să vă critic pe dumneavoastră. În același timp, aș dori să recunosc faptul că președinția dumneavoastră joacă un rol important în ceea ce privește orizontul 2020. În ceea ce privește frauda, mă bucură faptul că țara dumneavoastră va uh, încerca să finalizeze parchetul european, ceea ce va fi foarte important, dar fiind caracterul transnațional al fraudei, care dăunează atât de mult intereselor cetățenilor europeni și credibilității politicilor și deciziului, um, pardon, procesului de, decizionar european. La a doua jumătate a anului 2017, Comisia va publica un raport interimar privind punerea în aplicare a principalelor programe finanțare, inclusiv printre care PAC și politica de coeziune, ceea ce va deschide calea pachetului legislativ uh, din, uh, de la începutul 2018 sau uh, către sfârșitul lui 2018, prea târziu, după părerea noastră, dar se pare că s-ar putea ajunge la această dată. Domnul comisar Oettinger și doamna Crețu au vorbit despre această posibilitate săptămâna trecută, dar, bineînțeles, trebuie să vă dați seama cât de greu este, ne dăm seama cât de cât de greu să, să se facă estimări privind în bugetul de după Brexit, dar vă dați seama că noi vrem ca negocierile să înceapă cât mai rapid pentru a avea o, pentru a înțelege mai bine cadrul general înainte de uh, finalul mandatului. Mulțumesc. O să continuăm cu întrebările din sală. Următorul vorbitor, doamna Anderson. Mulțumesc, domnule ministru, îmi cer scuze că am întârziat. Ieri m-am întâlnit cu Consiliul Reprezentanțelor reprezentanților permanenți de la guvernul dumneavoastră care se ocupă de Brexit și am vorbit și cu ministrul uh, de justiție și s-a vorbit despre simplificarea accesului la fondurile europene iar uh, noi de mult uh, auzim despre asta la comisia noastră și ar fi bine să, să se materializeze aceste discuții. Acum, în ceea ce Brexitul, dat fiind experiența dumneavoastră, dat fiind că Estonia este o țară mică precum Irlanda și a beneficiat foarte mult de pe urma finanțării europene, nordul Irlandei, Irlanda de Nord, pe care o reprezint eu, a beneficiat de 3,5 miliarde de la Uniunea Europeană, suntem beneficiari neți la sfârșitul acestei tranșe bugetare. Brexitul reprezintă o mare, o mare amenințare, un risc la adresa progresului pe care s-a realizat în Nord și Estonia, dat fiind uh, și, și Estonia pe perioada președinției va trebui să se ocupe de Brexit, bineînțeles, poate îmi dau seama că președinția dumneavoastră nu este la fel de lungă ca alte președinții, dar fiindcă avem și vacanța de vară și știu că Michel Barnier și nu numai continuă negocierile, mă rog să le zicem negocierile cu guvernul britanic. Noi salutăm faptul că Consiliul și Parlamentul European, în momentul în care s-a discutat despre negocierile Brexit, au vorbit despre uh, menținerea acordului din uh, Vinerea Bună și uh, menținerea circunstanțelor speciale, dat fiind rol pe care l-a și dat fiind rol pe care a jucat uh, fondul de coeziune în procesul de pace, iar Irlanda este singur singura țară care primește finanțare pentru pace, lucru care ne-a ajutat enorm enorm pe parcursul procesului de pace și reconciliere toate acestea ar putea fi pereclitate de Brexit. Noi am uh, cerut un statut uh, special pentru Irlanda de Nord să rămână în Uniunea Europeană, uh, dacă nu, bineînțeles, uni, Uniunea, unitatea este soluția la Brexit, dar vom mai discuta acest lucru și vrem să, să se păstreze acordul Irlandei vinerea bună și acest lucru este foarte important, uh, mai ales la nivel de finanțare și șansele pe care le-a oferit pentru procesul de pace și procesul politic, politic din Irlanda de Nord. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Domnul Rope are cuvântul, ultimul vorbitor. Da, gerbimi colegos, iš tikrųjų labai nuoširdžiai sveikinu. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, îl felicit pe colegul Eston pentru preluarea președinției. Aveți o președ... un program al președinției ambițios. Există diferite fațete ale vieții în Uniunea Europeană conținute acolo și sper că împreună vom putea să punem în aplicare acest program de lucru. E deosebit de important ca politica de coeziune să fie pusă într-adevăr în aplicare de acum, atât în statul meu cât și în alte state membre. Acelea care primesc finanțare, care pun în aplicare proiecte, sunt îngrijorate acum de viitorul politicii de coeziune. În Parlament am început asemenea discuții și astăzi am discutat despre acest fapt. Și acum ați preluat președinția, așa că foarte multe depind de cum veți acționa dumneavoastră, cum veți aborda toate aceste subiecte. De toate acestea va depinde Europa și cum va arăta Europa în viitor. Cetățenii din statele mai sărace se vor muta în statele mai bogate sau se va întâmpla altceva. Uh, în cadrul statelor, cei din zonele rurale se vor muta în marile orașe. Totul depinde de felul în care va arăta politica de coeziune și cum se va dezvolta politica regională drepturi egale pentru toată lumea. E un slogan foarte important al dumneavoastră, însă v-aș ruga să îl continuați, să ne dați mai multe detalii despre cum doriți să apropiați politica de coeziune de cetățeni. În alte state membre, unde nu există atât de mare diferențiere regională, există regiuni care primesc o mare parte a finanțelor din fondul de coeziune și alte regiuni mai mici, mai slabe, nu reușesc să obțină finanțarea, să atragă finanțarea. Ce credeți dumneavoastră? Cum ar trebui să fie împărțite uh, finanțele sub politica de coeziune, astfel încât să ajungă în regiunile unde trebuie și să nu mai există regiuni care să nu aibă avantaje. Iată întrebările membrilor comisiei noastre și acum vă dăm cuvântul, domnule ministru. Excuse me. Uh, uh... Mulțumesc foarte mult pentru toate întrebările adresate. Ele au oglindit aproape toate subiectele care sunt importante pentru dumneavoastră, pentru statele membre și pentru comisie. Ați făcut referire la aproape toate subiectele care vor fi discutate pe viitor și în viitorul apropiat. Acum să intru mai mult în detalii. Un subiect ridicat de mai mulți coordonatori a fost modul în care vor fi incluși membrii Parlamentului European în discuții, în discuțiile privind viitorul politic de coeziune în timpul președinției estoniene și care va fi calendarul când și cum vor avea loc discuțiile. Așa cum s-a spus deja, am uh, planificat discuții privind politica de coeziune și viitorul său în grupul directiv și uh, vom avea mai multe subiecte, dintre care unul, un subiect orizontal este viitorul politicii de coeziune. Raportul Parlamentului a fost un alt subiect care s-a ridicat aici. Vom previzui aceste declarații și vom uh, avea, vom ține cont de acest. Așa cum am spus, la Consiliul pentru Afaceri Generale vom discuta în noiembrie politica de coeziune și viitorul său, dar calendarul pune oarecare probleme, într-adevăr. După cum bine știți, s-a presupus că cel de-al șaptelea raport de coeziune va fi publicat în 1 octombrie. Ce înseamnă asta pentru activitatea noastră obișnuită. Înseamnă că dacă vrem să avem concluzii la Consiliu, trebuie să începem deja activitatea preliminară în luna septembrie. Deci, nu există o agendă detaliată pentru Consiliul de Afaceri Generale deocamdată, dar discuțiile privind viitorul politicii de coeziune vor figura printre subiectele discutate dacă se va publica cel de-al șaptelea raport. Atunci, discuția privind viitorul politicii de coeziune va avea loc. Care ar putea fi concluziile pe care le-am putea trage? Ei bine, am putea să avem concluzii din proprie inițiativă și să vedem dacă acestea coincid cu subiectele din raportul de coeziune. Cum am putea să includem Parlamentul și mai mult? S-au făcut propuneri pe care le vom avea în vedere, bineînțeles. Poate, uh, reuniuni, poate la reuniunile grupului directiv sau reprezentanții comisiei dumneavoastră putea să participe la acestea. Vom, vom, uh, ne vom gândi la această propunere. Un alt subiect care s-a regăsit în întrebări este importanța pe care o acordăm noi politicii de coeziune. Cum am spus în discursul meu, acordăm o mare importanță acestei politici. Și dați fiind chestiunile care au fost ridicate în ceea ce privește cadrul următoarei pe perioade de bugetare și alte probleme, Brexitul, posibila reducerea bugetului. După cum știți prea bine, propunerile bugetare vor, se vor face anul viitor, ceea ce nu ne împiedică totuși să facem propuneri, să ajungem la abordări fundamentale în ceea ce privește politica de coeziune. Și bineînțeles ar trebui să ținem cont de uh, avizele și de părerile părților implicate. Aceasta este direcția în care ne îndreptăm noi. În ceea ce regulamentul Omnibus. Dialogul tripartit privind regulamentul omnibus uh, ar putea începe în septembrie. Am făcut deja pregătiri, avem dialoguri tripartite deja în ceea ce domeniul agriculturii, iar scopul acestui regulament pentru noi este de a, este ca de la 1 ianuarie să putem să aplicăm regulamentul. Este extrem de important acest lucru pentru noi și mai ales în această perioadă de finanțare. În ce privește simplificarea, s-a, um, grupul, grupul la nivel înalt a desfășurat o activitate excelentă, s-au publicat rezultatele, iar discuțiile care vor avea loc la grupurile de lucru și la Consiliu dau deja rezultate foarte bune care ne sunt de folos. Vă, pro, vă promit că o să mă întâlnit cu cu domnul Calas, uh, fost comisar și fost uh, uh, premier și îl cunosc personal. Acum, privind celelalte subiecte ridicate, s-au adresat întrebări în ceea ce privește mm, sprijinirea tuturor regiunilor de către politica de coeziune. Sau, întrebarea s-a pus, sunt sprijinit mai degrabă regiunile mai sărace. Și s-a vorbit deja și despre condiționalitatea macroeconomică, dacă trebuie să se, se ține cont de acesta sau nu. E bine, nu există un răspuns unic deocamdată. Trebuie discutate toate aceste subiecte și trebuie făcute estimări. La prima vedere, există unele subiecte unde nu vom ajunge la un consens. Nu putem să trecem cu vederea faptul că există unele aspecte, printre care macrocondiționalitatea economică, unde nu există consens nici măcar aici în sală. Aceste subiecte trebuie discutate și uh, trebuie să se ajungă la o abordare comună până la urmă. Alte întrebări au făcut referire la dezvoltarea urbană. S-a discutat acest lucru și ieri. Va avea loc va exista un punct informal la Consiliul de Afaceri Generale privind uh, de publicate și activitățile informale. Acest lucru va fi discutat la Consiliu, dar cum, sub ce formă, nu știu deocamdată, nu pot să vă spun. Apoi, ceea ce este digitalizarea. Într-adevăr, este subiectul nostru. Una dintre prioritățile orizontale ale Estoniei orizontale pe parcursul președinției noastre și mergem mână în mână cu politica de coeziune. Să vă dau un exemplu. Pot să vă spun că solicitarea de fonduri, evaluarea acestor solicitări, supravegherea procesului și raportarea, toate acestea se fac numai în, formă, în format electronic nu se mai trimit hârtii de niciun fel. Nu am cu mine, dar uh, acum, dar există un, un, o cartelă, un card digital cu care facem acolo, așa se încheie toate afacerile, totul se semnează cu acest card electronic, cu administrație, totul se face electronic. Și folosim acest card și pentru a face operațiuni bancare pe internet. Există și buletinul uh, uh, electronic care poate fi folosit pentru toate aceste activități și putem, se poate comunica cu autoritățile de stat în așa fel. Toate programele și proiectele care au fost, care au venit de la Uniunea Europeană și toate solicitările, toate cerile se fac electronic. E vorba de specializarea inteligentă aici. Dar trebuie să ajungem la soluții electronice în Uniunea Europeană pe care să le poată folosi uh, cetățenii europeni în uh, relațiile lor cu administrația, cu autoritățile, cu autoritățile de stat, fie că e vorba de instituții europene sau orice alte instituții. Deci trebuie să avem asta înainte de a introduce alte inovații și acesta este un subiect pe care noi vrem să-l ducem mai departe. Iar uh, și la comisie, într-o un comisar care se ocupă de acest uh, domeniu și și sperăm că um, această cooperare va fi rotică. Acum, nu știu cum vom finanța cum trebuie CFM-ul, mm, dar acestea vor fi lucruri discutate mai târziu. Nu suntem de acord că politica de coeziune să beneficieze de fonduri mai eh, mici față de alte politici. Asta a fost poziția până acum și așa va rămâne. Vom eh, susține acest punct de vedere la discuțiile privind CFM. Cele cinci scenarii ale cărții albe. Eu nu sunt atât de pesimist, totuși. De-a lungul uh, documentelor de discuție pe care le-a înaintat Comisia, s-a făcut referire clar la politica de coeziune, care este considerată importantă. Sper uh, ca niciun dintre aceste scenarii negative să nu aibă loc. Trebuie să facem eforturi pentru a atinge acest scop. Pot să vă confirm că președinția estoniană se va asigura că politica de coeziune va fi tot timpul la un loc de cinste. Acum, în ceea ce privește Brexitul, e greu să răspund la aceste întrebări, fiindcă suntem, iată, în toiul negocierilor. Din păcate, nu cred că vă pot da vreun răspuns clar astăzi. Sunt convins că negocierile ne vor duce într-un uh, punct în care uh, cetățenii europeni nu ne vor fi într-un punct în care să piardă ceva cetățenii europeni sau cetățenii din Irlanda de Nord. Nu, să nu pot să vă spun nimic în ceea ce rezultatul acestor negocieri. Este în interesul tuturor să se mențină unitatea Uniunii Europene. Însă, între timp, trebuie să mergem mai departe cu acest proces în mod constructiv. Trebuie neapărat să înregistrăm progres și vom face tot ce putem uh, noi la președinție, ca președinție. În ceea ce este specializarea inteligentă, se va publica o comunicare despre acest subiect. A spus cineva că se va, se va întâmpla la viitoare sau astăzi, nu știu, dar de data ce se va publica această comunicare, vom um, aștepta concluziile comisiei și apoi vom putea trece la discuții. Îmi cer scuze dacă nu am răspuns tuturor întrebărilor. O să încerc să revin cu răspunsul la următoarea rundă de întrebări și răspunsuri. Mulțumesc, domnule ministru. Cred că toate întrebările și-au primit răspunsul și aș dori ca în mijlocul, în numele celor de la regii, domnul Van Nistelrooy, doriți să spuneți ceva? Da. Vorbeam despre răspunsuri. Am înțeles că președinția va include europarlamentarii și vor primi o invitație la reuniunile care vor concretiza discuțiile. Nu, Talinul e minunat, dar vrem să ajungem acolo. Ați menționat Consiliul pentru Afaceri Generale, Consiliul Director, când se va discuta viitorul politicii de coeziune. Deci ar fi imposibil să nu fie prezent și Parlamentul acolo. Dar am înțeles corect că o să primim o invitație? Mulțumesc pentru această observație. Domnul ministru dorește să răspundă, vă rog. Mulțumesc pentru întrebare. Aș vrea să specific câteva lucruri. Este o întrebare importantă. Ieri, când m-am întâlnit cu câțiva colegi, am înțeles de la, din multe intervenții că europarlamentarii doresc o invitație pentru că ei cred că este o chestiune importantă, un subiect important. Iar membrii Comisiei Regii doresc să participe la aceste discuții și vor ca vocea lor să fie auzită. Cred că probabil, dacă ne gândim la al șaptelea raport privind coeziunea, atunci nu va fi posibil să tragem niște concluzii oficiale până la momentul în care va avea loc Consiliul pentru Afaceri Generale. Când se va publica raportul și când va fi fost dezbătut în Consiliu, e posibil ca eu, eu ca reprezentant al președinției, să fac o reuniune cu dumneavoastră nu am spus nimănui acest lucru, nici măcar președintei, dar ar fi posibil să mă întâlnesc cu comisia dumneavoastră și să discutăm toate propunerile. Asta este o posibilitate de a face acest lucru. Președinta, mulțumesc. O să ținem legătura cu președinția estonă. Vom avea uh, șansa să discutăm uh, la negocierile tripartite, deci vom fi în, în contact strâns cu domnul ministru cu președinția în total. Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru, vă mulțumesc pentru prezentare, vă mulțumesc pentru răspunsuri, vă mulțumesc pentru deschiderea de care ați dat dovadă la discuție și vă mulțumesc și pentru ce nu mi-ați spus înainte și ați spus acum în fața comisiei. Să sperăm că vom avea o cooperare fructuoasă cu președinția dumneavoastră și vom conlucra foarte bine. Mulțumesc! Să continuăm acum cu ordinea de zi a reuniunii noastre. Următorul punct din ordinea de zi este cel care se referă la primul schimb de opinii privind avizul pregătit de, de domnul Hetman. Avizul se referă la Corpul European de Solidaritate. Nu voi repeta istoria de la sfârșitul anului trecut și ce a spus domnul Juncker și ce comunicare a dat comisia. Probabil că domnul Hetman va prezenta această istorie. Am discutat deja acest lucru și îmi pare rău că e zgomot în sală, dar mă rog, aveți cuvântul, domnule. Mulțumesc, doamnă președinte.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 M-a bucurat să aud anunțul lui Jean-Claude Juncker privind acest instrument și aș dori să felicit Comisia Europeană care s-a asigurat că primii voluntari vor putea să participe foarte curând la diverse activități. Oficial vorbind, e legat de alte programe. Aici reacția a fost foarte rapidă și e fără precedent. Există o propunere legislativă care stabilește cadrul juridic pentru Corpul European al Solidarității. E foarte bine și nu cred că se îndoiește cineva de importanța solidarității și a empatiei pentru buna funcționare a unei societăți. Rolul voluntariatului este foarte important și mă bucur că până la urmă Comisia a venit cu o inițiativă separată pe baza programelor care se aplică până în acest moment. Cred că Uh, există o mai mare concentrare asupra solidarității, iar propunerea Comisiei este legată de Interreg. În același timp are însă și trăsături specifice și menține autonomia acestor programe. Corpul European de Solidaritate nu este numai un program de, de voluntariat, ci asigură și șanse de locuri de muncă și de pregătire pentru cei care participă și mă bucur că e, se face așa ceva. Trebuie să ne asigurăm că lucrătorii nu sunt pur și simplu înlocuiți de alte persoane din acest program. Trebuie să existe o proporție iar în ce privește modul în care va funcționa acest corp, trebuie să ne gândim la primul loc de muncă și la, eu știu, primele stagii de pregătire. Voluntariatul va reprezenta 80%, iar restul de 20% posibilități de locuri de muncă. Lucrul acesta s-ar putea schimba, nu ocuparea forței de muncă și stagiile de pregătire ar trebui să fie mai accentuate în acest document și pe viitor de asemenea să fie mai accentuate. Uh, acestea fiind spuse, aș dori să înaintez câteva amendamente accentuând dimensiunea regională a acestui regulament în numele comisiei noastre și sper că toate grupurile politice reprezentate în această comisie vor participa și sper că în cele din urmă vom avea un aviz foarte bun. Mulțumesc! Mulțumesc, raportorii din umbră, mă rog, ce am eu aici nu i-am pe toți. Dacă sunt colegi care ar dori să ia cuvântul, vă rog, luați, ave, aveți cuvântul. Domnul Tacula, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. La mine scrie că sunt raportor din umbră. Am încercat să pătrund spiritul raportului și se pare că toată lumea a spus ceva aici. Iar, dar limba nu e ușoară pentru toată una. Uh, dar am învățat, uh, eu știu, finlandeză și o să încerc să o folosesc și o să vorbesc despre trupele de solidaritate. E excepțional să promovăm solidaritatea și coeziunea. Asta e un principiu fundamental al Uniunii. Și iar propunerea creează o bază juridică pentru Corpul European al Solidarității și dă posibilitatea tinerilor să participe la activități de solidaritate. Și în felul acesta să-și folosească capacitățile. Pot fi voluntari, poate fi un loc de muncă, poate fi o îndatorire, o sarcină o sarcină creată de tineri să sporească mobilitatea tinerilor, să sporească participarea lor, ceea ce ar fi foarte important. Și mai mult decât atât, există și uh, o posibilitate oficială de pregătire profesională și la care se pot înscrie printr-un singur portal pe internet, ceea ce e foarte bine. Dar am câteva întrebări și aș dori să îl adresez uh, raportorului. Aș dori să primesc un răspuns și de la raportor și de la comisie. Care uh, ar fi efectul așteptat al Corpului European de Solidaritate privind finanțarea programului Erasmus+. Ce impact va avea pregătirea programului Erasmus. Să nu cumva să creăm prin acest corp de solidaritate o resursă de mun- forță de muncă ieftină. Deci care e relația cu programul Erasmus Plus și care este legătura cu serviciul voluntar, de voluntariat european? Serviciul, programul acesta de voluntariat european va rămâne un program de voluntariat cu un prag scăzut care oferă șanse de voluntariat sau asta înseamnă că în practică programul de voluntariat se va sfârși odată ce va intra în funcțiune Corpul European de Solidaritate. Societatea civilă participă puternic în programul de voluntariat. Ne așteptăm ca oficiile naționale să coordoneze partea de pregătire, de formare profesională a Corpului de Solidaritate și uh, ne-ar interesa cine sunt cei care participă la Corpul European de Solidaritate, ce pregătire au, din ce țări vin. S-ar putea folosi datele astea și la nivel național când s-ar mobiliza persoane pentru Corpul European de Solidaritate. Deci sunt câteva observații pe care le fac în acest moment, deși probabil că mai sunt și multe altele, dar pentru mine sunt niște necunoscute și sunt sigur că domnul Hatman uh, și împreună vom putea să realizăm un aviz bun și vom găsi răspunsuri la întrebările deschise. Cam asta este deocamdată ca raportor din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule, da, doamna Valen, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Hatman, pentru introducere. Îmi cer scuze colegul meu care este raportor din, colega mea care e raportor din umbră, nu este aici, voi vorbi în numele ei, Verzi salută Corpul European de Solidaritate, o șansă pentru tineri să câștige uh, experiență ne bucurăm că Comisia alocă bani Corpului European de Solidaritate, dar ne întrebăm de unde vin banii. Ar fi o greșeală dezastroasă să se ia bani de la programele care funcționează bine, cum ar fi Erasmus Plus sau alte programe. Este responsabilitatea statelor membre să vină cu fonduri eh, noi pentru o asemenea însărcinare. Ne am vrea ca el să se integreze fără probleme în Serviciul European de Voluntariat, fără ca structura acestui program de voluntariat să fie pusă în primejdie și să nu existe uh, uh, uh, suprapunere între cele două programe. Trebuie să se facă o deosebire între partea de voluntariat și partea ocupațională. E nevoie de politici pentru a găsi locuri de muncă pentru tineri și nu se poate face acest lucru prin corpul de solidaritate. Uh, E bun pentru comunitățile locale, mai ales pentru cele dezavantajate. Verzii dor ca acest corp european de solidaritate trebuie să fie de solidaritate, trebuie să fie să nu fie exclusiv, nu? Mulțumesc. Doamna Demato, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte cât privește Corpul European de Solidaritate este foarte important, ținând cont de dezastrele naturale, catastrofele naturale care au avut loc în ultimii ani. Și are și o valoare simbolică. Cât privește avizul care urmează să fie prezentat în toamnă, am câteva comentarii de făcut. Jean-Claude Juncker spunea că acest corp european de solidaritate permite tinerilor să participe la diverse activități, la diverse mm, situații grele din Europa și pot contribui tinerii astfel la, autorități, la efortul autorităților, al ONG-urilor, al comunităților de afaceri care fac față unor asemenea situații grele. Cred că pot să susțin o parte din cerințele formulate de Parlament în rezoluția din aprilie, când am cerut Comisiei să facă o deosebire între voluntariat și uh, partea de stagii profesionale, pentru ca aceste două aspecte să fie separate. Trebuie să se monitorizeze sarcina de lucru și mediul de lucru și ce fac voluntarii și cei care participă la stagii de pregătire. Ne îngrijorează și partea de punere în aplicare în prima etapă, care e ideea de a incorpora în programele existente, mai ales programele de învățământ și programele uh, de pregătire, cum ar fi Erasmus Plus sau Garanția pentru tineri, sau participarea la inovările sociale. Lucrul acesta nu este clarificat pentru că nu știm care sunt resursele financiare și resursele umane pentru corpul de solidaritate. De solidaritate. Inițiativa de solidaritate necesită o descriere foarte clară a bugetului care va fi pus la dispoziție de comisie. Doamna Malcova are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, doamne comisie. Nu avem uh, un raportor din umbră aici și mă bucur că discutăm despre Corpul European de Solidaritate. Termenul solidaritate uh, aduce, ne aduce în minte ceva bun, pozitiv. Europarlamentarii care, se, care lucrează la Comisia Regii sunt convinși că solidaritatea este motorul care va promova dezvoltarea și care va elimina diferențele dintre regiuni. Am câteva întrebări de pus și vom înainta câteva amendamente în acest sens. Considerăm că acest corp european de solidaritate trebuie să aibă o serie de reguli, reguli clare, altfel va fi un document ambigu. Mă preocupă de ce numai tinerii ar trebui să participe la acest corp european de solidaritate. E vorba numai de tineri, de studenți, de elevi eh, sau de tineri care deja lucrează sau există vreo limită de vârstă? Dacă sunt și alte persoane interesate să participe în Corpul European de Solidaritate pot să o facă. Aș vrea să știu ce activități vor fi desfășurate, numai activități de învățământ, activități ad hoc sau și locuri de muncă. Aș dori să uh, aflu niște răspunsuri pentru aceste întrebări. Oricum dorim să susținem această inițiativă. Mulțumesc. Doamna Michel are cuvântul acum. Da, vă mulțumesc. Considerăm că acest proiect privind un corp european de solidaritate e un lucru interesant. Asta și pentru că numește problemele importante, însă totuși mai avem niște întrebări importante. Mie nu mi este foarte clar Cum uh, va fi, care va fi diferența între acest corp european de solidaritate față de voluntari europeni? Și dacă, într-adevăr, accentul va cădea pe activitățile voluntare? Și apoi dacă va exista uh, vreun sprijin în ceea ce privește stagii de practică, locuri de muncă pentru tineri. Nu mă convinge această combinare într-un singur program. Bineînțeles, nu putem fi împotriva unui asemenea prospect al Uniunii Europene. Dar până la urmă, cum se va face diferența între acest proiect privind solidaritatea și, uh, de exemplu, un stagiu de practică? Care vor fi diferențele? Aceste lucruri ne îngrijorează pe noi. Apoi, se mai pune următoarea întrebare. De ce un loc de muncă ar trebui să fie limitat în sensul celor, acelora ce apar în acest raport. Pentru că important e pentru noi în Uniunea Europeană să oferim niște locuri de muncă stabile. Și ca de multe ori ne punem întrebări legate și de finanțare. Aici se încearcă Uh, cu opt uh, programe diferite. Noi verzi avem și noi această întrebare. Cum va arăta până la urmă finanțarea? Thank you. Mr. Van Nistelrooy. Domnul Van Nistelrooy. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Cred că e bine că analizăm această inițiativă dar ar trebui să analizăm dincolo de această activitate în sine. Lipsește ceva în Europa, lipsesc eforturile de a îi implica realmente pe cetățeni, cum ar fi în, în catastrofele naturale sau în multe domenii de viață din societate care ar presupune implicarea cetățenilor. Ar fi bine dacă am putea să susținem înființarea acestei inițiative. De ce să nu încurajăm regiunile și orașele să îi încurajeze pe oameni, pe tineri și pe alții să participe? În felul acesta am putea să creăm niște canale de comunicare cu populația. Tindem să uităm că tinerii implicați în diverse programe sunt gata să-și împărtășească ideile și experiența. Și asta trebuie să folosim dacă vrem realmente ca Europa să devină ceva în care cetățenii să crească, să se creadă, mă scuzați, și să se implice. Cu alte cuvinte, putem să experimentăm în felul acesta. Și cred că aici, la Comisia Regii, ar trebui să încurajăm o asemenea implicare. Deci, ar trebui, eu știu, la Comitetul Regiunilor sunt uh, zeci de persoane care vorbesc cu comisarii și ar trebui să îi încurajăm pe oameni să devină mai implicați, mai activi. Putem să facem acest lucru prin presă, sau putem să facem, uh, eu știu, să folosim blogurile sau să folosim uh, înregistrările video și să le spunem oamenilor despre ce e vorba. Iar peste 12 luni o să vedem uh, că este al enulea program care a dat greș. Deci ar trebui să ne gândim acum, aici, înainte de a începe și să examinăm uh, ideea de a, eu știu, crea un fel de asumare comună a acestor programe împreună cu ONG-urile și cu opinia publică ca să devină un succes. Pentru că întotdeauna nu uh, primești ceea ce ai făcut. De fapt, am scris uh, o carte care se numește Să strălucească steaua, adică să strălucească tineretul merită efortul. Mulțumesc foarte mult, domnule Van Nistelrooy. Avem și niște reprezentanți ai comisiei de la două direcții generale ale comisiei. Cine o să înceapă, domnilor? Nu dorește niciunul dintre dumneavoastră? Okay. Good afternoon to everybody. Mr. Robert Franz, yes. Okay. Yeah. Domnul Robert Franz. Bună ziua tuturor, sunt Robert France, lucrez în Direcția Generală pentru Educație, Tineret și Cultură. Suntem responsabili de faza de implementare a acestui Corp European de Solidaritate. Voi încerca să răspund la întrebările pe care le-am auzit. Cred că unele dintre ele s-au repetat, erau evidente. Sunt întrebări cu care ne confruntăm destul de des. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru faptul că sprijiniți ideea care se află în spatele acestui Corp European de Solidaritate și faptul că tinerii trebuie să aibă oportunitatea de a își exprima angajamentul față de solidaritate și de a participa la dezvoltarea Europei. Acum o să trec la întrebările dumneavoastră. Au fost întrebări legate de impactul programului Erasmus Plus. Știți că pentru mai mult de 20 de, de mai mult de 20 de ani avem un serviciu de voluntariat european crearea acestui corp european de solidaritate. Prin aceasta transferăm activitățile care există și au fost dezvoltate în statele membre pentru voluntariat spre Corpul European de Solidaritate și transferăm și fondurile, lucru vizibil din uh, propunere administrativă. Însă nu doar reetichetăm fondurile sau le transformăm. Ne gândim și la dimensiunea ocupațională, ne gândim la stagiile de practică, locuri de muncă, ci adău- și adăugăm noi formate de voluntariat. Adăugăm posibilitatea nu doar activităților între țări, ci și în interiorul țării. Am ascultat cu atenție ce ne-a spus publicul în consultarea publică înainte să facem propunerea. Și era clar că ar trebui, trebuia să fim atenți la două aspecte din implementare. Calitatea, să nu fie limitată calitatea voluntarită, activității de voluntariat, ci să fie îmbunătățită, să fim atenți la calitatea stagiilor de practică și locurilor de muncă oferite și să se facă o distinție clară între ele. Am încercat să facem toate acestea. Apoi, am încercat să facem astfel încât programul să fie unul inclusiv. De aceea am propus noi formate de activități, ca activități care sunt pe termen lung, astfel încât uh, oamenii să poată se ocupe de așa ceva pe termen scurt, apoi echipe de voluntariat, cei care vor să poată să desfășoare activități în grup și nu singuri. Apoi am propus programe de solidaritate care ne-ar permite să existe nu doar voluntariat de plin, ci și cu jumătate de normă. Adică să uh, tinerii să poată să aibă inițiative la nivel local, să facă activități voluntare în timpul lor liber. Credem că ar fi un nou imbolt în față de acoperirea financiară a participărilor. Le-am oferit și alte oportunități. O nouă oportunitate de a extinde aceste programe. Structurile de implementare sub Corpul European de Solidaritate sunt aceleași structuri ca în cazul programului Erasmus+. Implementarea nu se face direct aici, în Bruxelles, prin agențiile executive, ci se face mai ales printr-un sistem de agenții naționale care există în statele membre. Acest lucru ne asigură că avem o abordare față de proiectele la scară mică cele locale. Folosim experiența pe care am avut-o la Erasmus+, Plus, agențiile naționale sunt responsabile pentru implementarea Corpului European de Solidaritate. Ele sunt cele care vor fi responsabile pentru întregul program, inclusiv uh, dimensiunea ocupațională, activitățile ocupaționale. Pe moment, De moment există peste 33.000 de tineri înregistrați în baza de date care au spus că sunt dispuși să participe la activități voluntare, de formare și așa mai departe. Ce e foarte interesant, când au de ales la ce fel de activități ar dori să participe, 86% dintre ei spun că ar dori să participe uh, la una sau cealaltă interesează ambele dimensiuni, un lucru foarte încurajator, pentru că arată că tinerii sunt foarte dispuși să facă ceva în uh, domeniul solidarității. Bineînțeles că această înregistrare a tinerilor motivați, care de fapt reprezintă partea principală, ne dă și nouă posibilitatea să colaborăm cu aceștia, nu doar când realizează activitățile, cât și înainte, să le sprijinim, sprijin chiar și după, pentru că ne dorim să utilizăm cât mai bine competențele pe care și le-au dezvoltat, abilitățile, lucruri pe care le-au învățat pe parcursul activității și, de exemplu, să-i ajutăm să intre pe piața muncii după aceea. Cât despre aspectul bugetar, am discutat doar despre activitățile de implementat și transferurile care vor avea loc și ce s-a transferat spre Cortul European de Solidaritate. Vorbim de 191,8 milioane plus 5,9 pentru gestionare. Există încă buget rămas sub Erasmus Plus pentru activități de voluntariat care nu intră sub încoperirea geografică a Corpului European de Solidaritate. Ambele programe vor avea în continuare activități de voluntariat și din moment ce aceleași entități pun în aplicare ambele activități, noi considerăm că uh, ar fi bine să creăm aceleași procese cu echipament similar și nu să avem un anumit rol de voluntariat într-una, altul în cealaltă. Credem că va exista o integrare foarte bună a ambelor abordări pentru programe și pentru organizații și cum vor percepe acest fapt. Cineva a menționat importanța comunităților locale pentru implicarea tinerilor. Legătura cu ceea ce fac, cu ceea ce se întâmplă la nivel local. Cred că e un lucru ambițios. Ați văzut, probabil că e una din schimbările care există. În obiectivele generale ale programului nu ne axăm doar pe tineri ca atare, nu doar pe organizații, ci de asemenea și pe mijloacele existente în comunități. Deja de acum încercăm să uh, Facem o legătură între activitățile tinerilor la ceea ce se întâmplă în prejurul lor, alte activități și ne-am dorit să avem și mai mult succes în asemenea întreprinderi prin intermediul Corpului European de Solidaritate. O confuzie care are loc destul de des, are de a face cu distingerea primei etape, care are loc în anul 2017 și se bazează pe comunicarea Comisiei publicată în decembrie și se bazează pe aceste opt programe care au fost mobilizate pentru a sprijini această idee de solidaritate. Trebuie să spun că în 2017 punem în aplicare opt programe diferite uh, care își aduc deja contribuția la această idee. Însă, important e faptul că există acest cor de tineri care s-au înregistrat și sunt motivați să întreprind asemenea activități. Așa că folosim bugetul acestor programe care au fost adoptate sau prevăzute în uh, autoritățile guvernamentale respective ale acestui program. De ce ne axăm numai pe tineri și care e definiția tinerilor? Ne utilizăm definiția tinerilor pentru acest tip de activități între 18 și 30 de ani. Ne axăm pe tineri pentru că noi considerăm că aceasta e generația pe care ar trebui să ne axăm. E un grup vulnerabil, au fost afectați în anumite cazuri mai mult de criza economică și și-ar putea aduce aportul foarte bine la nevoile societății și contribuția. Am fost întrebat dacă ar trebui să definim mai bine ce fel de activități ar trebui să desfășoare. Avem o propunere de regulament și un document de lucru al Comisiei, Concept Note, în care descriem în detaliu ce fel de activități și ce format trebuie să aibă acestea. Am mai fost întrebat de ce e un maxim de 12 luni al locurilor de muncă, de ce nu se merge mai departe. Uh, Ideea din spate e să nu fie folosit acest instrument ca un instrument pe piața muncii care să înlocuiască locuri de muncă. Uniunea Europeană are alte instrumente pentru așa ceva și statele membre, la fel. Aici ne axăm doar pe ucenicie, locuri de muncă, solidaritate între sectoare, solidaritate între activități. Primul vorbitor spunea că dacă studiem în detaliu propunerea, ponderea financiară care e utilizată pentru dimensiunea ocupațională e mult mai mică față de fondurile folosite pentru voluntariat pentru că noi considerăm că voluntariatul ca atare e expresia suprema solidarității pentru tineri în Europa. S-a pus o întrebare legată de stabilitate financiară. E unul din motivele pentru care am propus un alt temei juridic. Cu această propunere, noi oferim certitudine juridică pentru fondurile care sunt menționate acolo. Avem acele peste 340 de milioane de euro pentru cei trei ani, pentru organizațiile care sunt uh, active în solidaritate în activități de solidaritate și pot să prevadă care e numărul de oportunități care ar putea fi create. Vă mulțumesc și pentru ideea de a încuraja regiunile și orașele să coopereze și să fie active. Asta ne dorim și noi, prin, a cre- prin crearea acestei baze formate din tineri motivați, sunt nu doar niște oameni care vor fi aleși să facă anumite activități, ci vor fi cei care vor răspândi informațiile despre solidaritate, colaborare, despre cum putem să avem o societate cu mai multă coeziune. E o idee foarte bună și vom colabora împreună și cu Comitetul Regiunilor pe viitor. Mulțumesc, sper că am reușit să clarific majoritatea neclarităților. Mulțumim foarte mult, a fost o explicație foarte detaliată. Doamnă Ridler, doriți să adăugați ceva? Mm, nu, colegul meu Robert a reușit să răspundă foarte bine la întrebări. Poate un lucru pe care l-aș putea eu adăuga, în primul rând, eu vin de la DG Employment. Vreau să deci ocupare. Vreau să îmi spun că dimensiunea ocupațională din Corpul European de Solidaritate are ca principal obiectiv să lupte nu are ca principal obiectiv să lupte împotriva șomajului în Europa. Avem alte instrumente, în special garanția pentru tineri, instrumente care au arie de aplicare mult mai largă în a-i sprijini pe tinerii șomeri europeni. Așa că eu cred că trebuie să ținem cont de faptul că cele 20.000 de mii de locuri de muncă și stadii de ucenicie prevăzute nu sunt suficiente pentru a lupta împotriva șomajului în Europa. Cred că e o șansă în plus pentru tineri. Astfel încât să se implice în activități de solidaritate. Apoi a fost și o întrebare legată de mâna de lucru ieftină. Da, e o îngrijorare importantă și noi ne îngrijorăm, ne dorim locuri de muncă de calitate. De aceea, în primul rând, cerem ca toate posturile să se alinieze cu standardele pe care le avem pentru aceste stadii și să fie plătite, să fie plătite de angajator. Pentru locurile de muncă vreau să spun că acestea trebuie să respecte reglementările naționale și se include aici și condiții legate de salariul minim, în caz că pot fi puse în aplicare. Și aș mai adăuga la final că ne-am propus ca în special serviciile publice de ocupare și camerele de comerț uh, să fie și ele implicate într-o mare măsură. Sperăm să le implicăm, mai ales pentru că au multe informații legate de piața muncii și e important, ne-ar putea ajuta mai ales cu ambele tipuri de plasamente și apoi să fie integrați tinerii după stadiul în acest corp de solidaritate, să fie integrați pe piața muncii, să se facă legătura între angajatori și să se cunoască care sunt posturile libere și așa mai departe. Sunt câteva lucruri pe care am vrut să le subliniez. Mulțumim și acum dăm cuvântul raportorului pentru a trage concluziile. Dziękuję. Chciałbym się odnieść do, do kilku kwestii, do kilku pytań. Mulțumesc. Odpowiedział zarówno pani dyrektor i, i pan dyrektor. Ja oczywiście nie... Mm, mulțumesc. uh adresat unele întrebări și majoritatea și-au găsit răspunsul. Eu nu sunt purtător de cuvânt al comisiei, din potrivă. Am uh, o voce critică față de acest document de lucru, dar acesta a fost elaborat uh, rapid și este, nu este rău. Deci cred că a trebui să să-i felicităm pe colegi, inclusiv cei de la comisie care s-au ocupat de acest document. Domnul Tacul a vorbit despre o întrebare despre situația de după 2020. Asta nu ține de acest document, fiindcă aici discutăm despre anii 2018, 2019 și 2020. Iar în documentul pe care l-am avut, se vorbește despre resurse financiare, Erasmus Plus și Fondul Social European, mecanismul de protecție civică, programul LIFE, dar și uh, dezvoltarea rurală. Toate acestea sunt descrise în detaliu până în 2020. Dar ce se va întâmpla după aceea despre asta va trebui să discutăm mai târziu. Iar apoi ce se va întâmpla cu Serviciul de Voluntar European? E bine, cum văd eu lucrurile, de la EVS se vor lua toate acțiunile care țin de statele membre ale Uniunii Europene Și apoi există o legătură și cu țările terțe în ceea ce privește voluntarii. Aceste acțiuni, după părerea mea, merg mână în mână. Apoi doamna Molcova a adresat o întrebare despre domeniile în care va fi activ serviciul de voluntari, Să vorbim despre antreprenoriat, foarte bine, despre protecția mediului înconjurător, prevenirea dezastrelor naturale, livrarea de alimente, despre sănătate, activitate, activitate fizică, sprijin social și așa mai departe. Toate acestea sunt descrise în, de, în detaliu. Dar bineînțeles că și aici și toate acestea sunt deschise discuțiilor dacă ar trebui să fie extinse sau, din potrivă, restrânse. Așa cum spuneam, acest nou instrument nu ar trebui să aibă de-a face doar cu piața muncii. Această idee a forței de muncă de excelență, de calitate pentru organizațiile care oferă formări și locuri voluntarilor. Asta este un fel de, clau, de, de garanție pentru a evita situații în care s-ar putea face abuzuri și asta putem garanta tinerilor posibilitatea de a-și uh, dezvolta mai departe competențele. Apoi întrebarea cine poate face parte, bine, reprezentantul Comisiei a spus deja acest lucru, e vorba de tinerii cu vârste până în 30 de ani. Mai apare aici și problema tinerilor uh, defavorizați. Este un element bun care se regăsește în noul instrument. Ar putea să fie vorba de persoane, de tineri cu handicap sau cu dificultăți de învățare sau cu probleme de sănătate. Toate acestea sunt descrise foarte bine. Apoi, cele din urmă. Înțeleg motivul pentru care se dorește un echilibru între 20% pentru voluntariat. Și sunt de acord că acest instrument nu va elimina șomajul în rândul tinerilor în Uniunea Europeană, ci poate va schimba procentajul. Că dacă ne uităm la situația actuală, pentru această categorie de vârstă, dacă o, chiar dacă o singură persoană capătă o slujbă prin acest program, deja înseamnă plus valoarea asta. Un loc de muncă stabil pentru un tânăr, uh, ceva total diferit de voluntariat. Mulțumesc foarte mult pentru această discuție, iar acum Continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre avizul domnului Valcarcel Siso privind politicile economice ale zonei euro. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Spuneam ceva și de dimineață, dar o să repet ce am spus. Așa nume vreau să mulțumesc că mi-ați permis să amânăm această dezbatere care trebuia să aibă loc azi dimineață, dar pentru motivele explicate nu s-a putut atunci. Încă o dată vă mulțumesc cu sinceritate. Avizul acesta se referă la importanța pe care o are politica de coeziune. Este un instrument care poate să creeze locuri de muncă care contribuie la creșterea regiunilor noastre și este uh, un instrument care duce la investiții. Este un moment potrivit uh, să discutăm despre posibilitatea de a avansa în domeniul economic și social Trebuie să vedem ce se întâmplă cu regiunile europene, dar firește este mai important decât oricând, pentru că astăzi Uniunea Europeană trece prin momente foarte grele. Nu vă spun ceva ce nu știți, dar este foarte clar că politica de coeziune este principalul instrument pe care îl avem pentru a impulsiona competitivitatea, pentru a materializa solidaritatea, care ne ajută să reducem inegalitățile care au apărut după criza economică. Astfel, aș vrea să vă spun că textul avizului se referă la câteva aspecte cheie, cum ar fi nevoia de a îmbunătăți modul de a comunica rezultatele politicii de coeziune către cetățeni. De asemenea, trebuie să accentuăm importanța impulsionării dimensiunii urbane a regiunilor europene fără să lăsăm la o parte dimensiunea uh, rurală. Dimensiunea rurală. Mai mult decât atât, uh, spunem că este foarte necesar să susținem inițiativele de inovare și cercetare, mai ales cele care vin din partea tineretului. Și nu în ultimul rând, cred că documentul acesta aprofundează nevoia de a simplifica politica de coeziune pentru a putea să o traducem mult mai bine într-o utilizare eficientă a resurselor, pentru ca inițiativele, cum ar fi garanția pentru tineri, să poată să combată șomajul. Tinerii nu sunt doar viitorul Europei, aș spune că sunt prezentul Europei. Ei sunt cei care trebuie să fie în uh, inima activităților noastre. În încheiere, documentul acesta accentează importanța de a dota politica de coeziune cu mecanisme mai flexibile și să, în același timp, să alimentăm și sinergiile dintre diversele fonduri. De fapt, avizul pe care vi-l prezint astăzi accentuează importanța coeziunii pentru a ajunge la o creștere solidă, inteligentă, durabilă și care să integreze toate aspectele și care să nu afecteze pe nimeni și să aducă împreună toate regiunile, pentru că, de fapt, asta este obiectivul tuturor politicilor economice care guvernează eurozona. Cam asta voiam să vă spun. Acesta este avizul despre care vorbeam și acum ascult cu mult interes contribuțiile colegilor care, fără îndoială, vor folosi la îmbogățirea textului inițial. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you. Thank you for this present... Mulțumesc pentru această prezentare. Dăm cuvântul raportorilor din urmă, începând cu doamna Breso. Grazie, grazie Presidente, grazie al Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și lui Luis pentru acest uh, proiect. Uh, raportul este extrem de interesant, bineînțeles. Aș dori să ridic câteva aspecte. care bineînțeles se vor regăsi în amendamente mai apoi. De ce se concentrează raportul pe, pe zona euro, pe zona Uniunii Monetare? Poate ar trebui să extindem uh, să extindem sfera la uh, ce face această politică economică pentru zona euro în uh, lumina noului CFM, CFM. Uniunea Europeană, ca Uniune Monetară, are nevoie de instrumente care ajung la un echilibru corect intern, instrumente puternice. Politica de coeziune pentru toate regiunile poate să ajute la reducerea diferențelor dintre regiuni și la stabilizarea zonei euro, bineînțeles. Această abordare este extrem de importantă, fiindcă trebuie să se acopere întreaga Europa. Iar criza a provocat numeroase șocuri, simetrice și asimetrice. Un, zona euro are nevoie de investiții pentru a funcționa cum trebuie. Și trebuie să aducă pe picior de egalitate regiuni care din cauza crizei s-au îndepărtat și este important să existe un buget corect pentru a se ajunge la convergență economică și socială în Uniunea Europeană, pentru a se îmbunătăți competitivitatea la nivelul statelor membre și stabilitatea întregii zone. Și bugetul uh, pentru zona euro ar putea să aibă efect asupra capacității statelor membre de a absorbi șocuri simetrice și asimetrice în situații de, de criză. Politica de coeziune nu poate să facă acest lucru, este clar. Și nu putem să punem pe umerii politici de coeziune răspunderea de a scoate statele membre din criză. Uh, Politica de coeziune este pentru îmbunătățirea competitivității regiunilor, pentru a aduce pe picioare de egalitate regiunile. E vorba de intervenție macroeconomică. Pentru ajutarea companiilor, a forței de muncă. Deci ca, ca politică, politicile micro intervin în capacitatea sectoarelor, iar intervențiile în ceea ce privește șocurile externe, situația de criză, sunt mai degrabă interese de tip macroeconomic, iar politica de coeziune poate face unele lucruri cu sau fără zona euro. Dar bugetul zonei euro ar putea să facă alte lucruri pentru a evita divergențele și discrepanțele între statele membre și pentru a aduce pe picior de egalitate regiunile. Încă o dată vă mulțumesc și o să înaintez amendamente și vom ajunge la un uh, acord până la urmă, sunt convinsă. Mulțumesc. Doamna Tomașici, aveți cuvântul. Politica de coeziune e cea care ajută la creștere. Dar, bineînțeles, doar dacă intră în proiecte de calitate acești bani, care să reușească să ajute și la creșterea economică și la concurență. Însă, din păcate, am văzut pe parcursul crizei ce s-a întâmplat în cele mai multe dintre domenii și am văzut cât de greu a fost fie menținută creșterea. Succesul politicii de coeziune ține foarte mult de gestionare de o combinație între gestionarea personalului cu administrația, pe mecanismele care există în uh, planificarea tehnică și capacitățile de finanțare a proiectelor. Și totul depinde foarte mult de sistem și de administrații locale și regionale funcționale. Importantă e armonizarea politicilor naționale cu scopurile pe care le are Uniunea Europeană. În același timp, e important să ne concentrăm pe acele proiecte care ajută societatea și care ajută la dezvoltarea ei. De aceea e nevoie de mijloace care să meargă în uh, zonele care au cea mai mare nevoie de ajutor. Trebuie să fie uh, consolidată macrostabilitatea în statele membre. Fondurile, fondurile structurale sunt importante și investițiile externe, astfel încât să evităm șomajul. Mulțumesc! Norica Nicolai, from the Audi Group. Doamna Norica Nicolai nu este um, prezent astăzi și m-a rugat să prezint uh, părerea sa. În primul rând, uh, Doamna Nolica Nicolae sprijină poziția raportorului și mulțumește pentru activitatea sa. Are de făcut următoarele remarce. Principalul raport nu se referă la toate statele membre ale Uniunii Europene, ci doar la statele membre ale zonei euro, iar în abordarea macrofinanciară, politicile uh, economice se referă la toate statele membre ale Uniunii Europene în general, de pildă tratatul de la Maastricht sau deficitul bugetar și așa mai departe. Raportul analizează mai multe politici ale zonei euro, politici care trebuie să fie în conformitate cu principiile generale ale Uniunii Europene. Iar în ce privește coeziunea, întrebarea ce trebuie adresată este următoarea. Ce rol joacă politic, politicile de dezvoltare uh, regională pentru zona euro? Din păcate, unii consideră că aceste politici au ca scop uh, doar reducerea diferențelor de dezvoltare între statele vechi și noi din Uniunea Europeană. Eu uh, uh, spun că politica de coeziune are un rol uh, și, uh, și pentru statele membre din zona euro și trebuie menționată pentru toate statele membre. Totuși e nevoie de flexibilitate și de simplificare pentru fondurile europene. Iată opiniile doamnei Norica Nicolai, raportor din umbră. Acum continuăm cu doamna Martina Michels, următorul raportor din umbră. Aveți cuvântul, doamnă. Ja, vielen Dank, uh, auch an den Berichterstatter. Mulțumesc, mulțumesc și mulțumim și raportorului. Credem că acest raport merge în direcția cea bună pentru că domnul Sisom ne-a prezentat din nou politica de coeziune în lumina cea corectă și este pentru o dezvoltare echilibrată a Uniunii Europene. Un lucru foarte important. Din punctul nostru de vedere am putea veni cu niște completări. În primul rând, suntem de acord cu toții că, da, politica de coeziune poate să um, ajută la înlăturarea consecințelor crizei economice, însă are și a limitele ei și e nevoie și de ajutor la nivelul statelor membre, pentru că nu e un răspuns pentru toate. Trebuie schimbată și politica economică. Trebuie să existe o orientare mai bună și în țările în care există excedente, trebuie să aibă loc restructurări ale datoriilor, o mai bună împărțire a bogățiilor. Uh, prin fondurile structurale și alte instrumente de dezvoltare. Suntem de părere că politica de coeziune trebuie să țină cont de relațiile de problemele reale și provocările reale și să se alinieze cu acestea. Însă, în același timp, nu, putem, nu ne putem aștepta ca fără fonduri suplimentare să aibă sarcini tot mai multe. Și prin acest aviz ar trebui să subliniem încă o dată ceea ce am tot spus până acum, și anume sinergiile între instrumentele de dezvoltare pot să fie de uh, dezvoltare pot să fie foarte importante. Și în articolul 174 ar putea să facă din politica de coeziune să ajungă și la o politică de investiții. Și nu în ultimul rând, o legătură mai bună făcută între semestrul european și recomandările specifice pe țară. Grupul meu politic nu e de acord cu așa ceva, pentru că ritmul în care vin aceste recomandări, planificarea pe termen lung și pe termen mediu din politica de coeziune, care e stabilită de uh, cei responsabili la nivel regional, ne arată că nu ar putea sta lucrurile așa. Există diferite diferențe, liberalizarea unor anumite domenii și toate acestea intră în contravenție cu multe din obiectivele de subcoeziune. De curând, Parlamentul nostru, la cererea Comisiei Regii, au refuzat condiționalitatea macroeconomică, pentru că acestea țin după coordonare politică. Vă mulțumesc. Eu, Mr. Scarlett, before... Mulțumesc, domnul Șcârleț. Push the wrong button. Thank you, Mr. Chair, uh, dear colleagues. Mulțumesc, domnule președinte. Salut acest raport. Și uh, vom face unele remarce Se vorbește despre, despre creștere în aviz. Am vrea să fie vorba despre creștere durabilă. E foarte ușor să, să se adauge acest cuvânt și să se îmbunătățească mesajul. Ne bucură măsurile pentru a alinia politica de coeziune cu strategia 2020 pentru creștere inteligentă și durabilă, calendarul semestrului european și uh, de aplicare a fondurilor structurale europene sunt diferite și nu au aceleași obiective. Trebuie să reamintim acest lucru. Și e nevoie de o abordare mai scurtă și ciclică, pentru că altfel, și o astfel de, de calendar ar putea să Uh, submineze posibilitatea acestei politici de a depăși provocările din, de la nivelul regiunilor. Apoi ne opunem condiționalității macroeconomice, dat fiind că aceasta are un efect negativ la nivel local asupra IMM-urilor, care și asupra efectelor pozitive, pozitive ale politicii de coeziune, și, bineînțeles, și opinia publică ar putea să privească cu ochii răi Uniunea Europeană. Salutăm uh, faptul că propunerile Consiliului nu pot fi aplicate fără implicare locală. Iată de ce cerem Comisiei și statelor membre să implice autoritățile locale și regionale în uh, derularea proiectelor din semestrul european. Trebuie subliniat rolul orașelor și municipalităților în ceea ce privește atenuarea și adaptarea la schimbările climatice. Cerem, deci, o alocare mai ambițioasă de fonduri pentru dezvoltare durabilă a orașelor mai durabilă pe viitor. Bineînțeles, noi uh, cerem uh, înverzirea semestrului european pentru a integra elemente de durabilitate în ciclul economic de guvernanță economică. Trebuie să reamintim că reducerea inegalităților, promovarea incluziunii și combaterea sărăciei reprezintă principalul motor al coeziunii. Considerăm că Fondul Social European și ponderea sa din fondurile de investiție trebuie să ajungă 40% în fiecare stat membru și um, alocarea pentru combaterea sărăciei și pentru incluziunea socială trebuie să fie menținută și nu scăzută în Uniunea Europeană. Acum, ceea ce este sinergia, sinergiile fondurilor, trebuie să creăm noi sinergii, nu numai între Fondul European pentru Investiții Strategice Orizont 2020, trebuie să adăugăm și CEF aici, Erasmus Plus și Live. Granturile trebuie să fie principala sursă de finanțare pentru coeziune și sublinează faptul că EFSI și, uh, că și alte fonduri pentru investiții trebuie să, să se alăture și nu să se submineze reciproc, și nu cele din urmă. Subliniem faptul că principiul orizontalității guvernanței pe mai multe niveluri de parteneriate pentru agenda climatică și, au, și așa mai departe au demonstrat nevoia de a direcționa mai bine fondurile EFSI și așteptăm mai multe îmbunătățiri pe viitor. Vă mulțumesc! Thank you very much. Are there... Uh, mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Doamna Maletici, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc și eu colegilor pentru prezentări și uh, colegului Valcarcel Siso pentru acest aviz. Această dezbatere privind politicile economice se derulează și la Econ. Iar eu vreau să vă spun că nu este ușor să se separe politicile economice pentru zona euro și de restul Uniunii Europene, pentru că mixul de politici este același pentru toate statele membre. E vorba de un mix de reforme structurale, investiții și consolidare fiscală. Și cercetarea, dezvoltarea, inovația, științele învățământului, toate dintre aici, este vorba de elemente la care discutăm la nivelul Uniunii Europene. Trebuie să consolideze piața unică, Uniunea Piețelor Capitalului, Uniunea bancară, piața digitală unică, sectorul transportului, Uniunea Energetică și așa mai departe. Așa subliniem și rolul politicii de coeziune, fiindcă politica de coeziune este orizontală și se ocupă de toate aceste lucruri. Acesta este mixul economic corect necesar oricărui stat membru pentru a consolida creșterea și dezvoltarea și crearea de locuri de muncă, ceea ce reprezintă scopul nostru. Și cred că ar trebui să uh, subliniem la comisia noastră faptul că avem nevoie de o zonă euro puternică pentru a avea o Uniune Europeană puternică, dar nu putem să avem o zonă euro puternică fără ca toate statele membre și toate regiunile să fie, să, să fie întărite și acesta este rolul politicii coeziune, să întărească, să consolideze toate regiunile, să le ajute să elimine discrepanțele și diferențele. Deci, până la urmă, ar trebui să cerem sus și tare ca politica, politica de coeziune să sprijine politicile, uh, mixul de politici economice uh, pe întreg teritoriul Uniunii Europene și iată de ce reamintesc că politica de coeziune înseamnă nu numai investiții, cât și politici de dezvoltare pentru întreaga Europa. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Van Nistelrooy. Da, s-au, spus deja multe, dar vreau să mai adaug și eu ceva pe scurt. În evaluările noastre despre această perioadă am constatat că trei sferturi din eh, recomandări țin de orașe și regiuni, de competența lor. Deci ne uităm unii la alții, eh, consolidăm țările zonei euro, poate fi un lucru bun pentru a crea această conexiune. Acum nu știu despre ce document se discută la Econ. Nu-l avem, nu știm încotro se merge. Poate am putea să spunem că unitatea bugetului Uniunii Europene este importantă, e crucială. Să spunem clar să, că nu amestecăm borcanele. Să zicem, luăm o parte din coeziune, o punem pentru stim, folosim pentru stimularea bugetului sau cine știe ce altă idee măreață. Deci, cum spuneam, să nu amestecăm borcanele. Politica de coeziune este o politică pentru toate regiunile, în forma sa actuală. Și coeziunea este un scop al Uniunii Europene, nu un program sau un instrument. Deci nu poți să scoți uh, ceva din ea și să facem o treabă în zona euro și facem mai puțin pentru coeziune. Nu trebuie să se amestece lucrurile aici și să spunem toate asta foarte clar. Interesant e că am putea să vorbim despre externalită- externalități cu zâmbetul pe buze, fiindcă investițiile în Bulgaria, de pildă, de unde vine colegul meu, aduc beneficii și celelalte țări la nivel economic. Și uh, Comisia pentru Afaceri Economice, Doamne! Și aici avem documentul uh, Consiliului uh, pentru țările Visegrad, de, de care, care s-a elaborat și care acum e gata, privind externalitățile. Și vedem atunci că asta e o abordare pozitivă pentru uh, țările Uniunii, pe, țările euro, zone euro. Dar, mă rog, este un punct de plecare foarte bun. Am ascultat cu atenție pe Moscovici la Forumul pentru Coeziune, care spunea zona euro, întreaga Uniunea Europeană trebuie să fie atât de atrăgătoare să, să vină orice țară, să intre orice țară. Dar mă rog, asta e teorie, teoretic pe, pe viitor. Ce mai important este să fim uniți, să fie unită zona euro și uh, și coeziunea să fie un scop separat, să aibă și un buget separat, asta e foarte important. Ar trebui să avem și documentul pe care discută la Econ, să știm în ce direcție se îndreaptă ei. Deci după ce terminăm pe documentul ăsta, să știm despre ce se discută și la Econ. Sau, mă rog, ce planuri uh, are Econ. Uh, we'll continue now with, uh, Acum câteva observații din partea Comisiei Europene. Vreau totuși să-i răspund domnului Van Nistelrooy, și anume că avem, avem uh, proiectul de raport. Pare rău că nu l-ați primit, dar a fost, a fost trimis. Bun. Dau acum cuvântul Comisiei Europene. Vă rog. Uh, thank you very much, Honorable Chair. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președintă, stimați europarlamentari. Noi uh, salutăm activitatea Comisiei, îl felicităm pe raportor și pe raportorii din umbră pentru acest aviz. După cum știți, părerea Comisiei despre politica economică a zonei euro este menționată în documentul de reflexie, depinde de unitatea Uniunea Economică și Monetară, care a fost publicată în mai 2017. Iar pașii propuși acolo, printre altele, au ca scop uh, inversarea divergențelor sociale dintre statele membre ale Uniunii Europene Există de asemenea propuneri pentru o serie de pași și instrumente de convergență pentru întărirea coordonării politicilor economice dintre statele membre. Comisia de asemenea acordă foarte multă importanță sporirii investițiilor și, după cum știți, a propus extinderea EFSI Deocamdată se discută, se, se negocieri tripartite pe marginea FC2 pentru a reînvia investițiile și pentru a promova complementaritatea cu fondurile structurale și de investiții europene. Deci vă mulțumim pentru activitatea dumneavoastră pe marginea acestei chestiuni. Mulțumesc! Domnul Valcarcel Sălsiso, aveți cuvântul să trageți concluziile la această discuție. Mulțumesc, doamnă președintă, încă o dată. Când a terminat, când voi fi terminat de spus ce le aveam de spus mai devreme, spuneam că aștept ca dumneavoastră, ca prin intervențiile dumneavoastră, să aduceți ceva care va contribui la îmbogățirea acestui document. Și nu m-am înșelat pentru că, firește, contribuțiile dumneavoastră merg exact în acest sens al îmbogățirii textului original. Despre asta era de fapt vorba și cred că am reușit să fac ce mi-am propus. Avem un uh, numitor comun la toate intervențiile și anume ideea de a căuta acest uh, numitor comun și anume coeziunea înseamnă egalitate, adică coeziunea trebuie să reducă inegalitățile. Deci în momentul în care există o politică clar definită, o politică de coeziune clar definită, e clar că luptăm și poate vom reuși să și învingem sărăcia. Cu alte cuvinte, încercăm să creăm o Europa puternică, pornind de la regiuni puternice. Fără îndoială că va fi așa, iar zona euro necesită o serie de instrumente care reduc dezechilibrele, care reduc oscilațiile care apar între regiuni între regiunile care au avut mult mai mult de suferit din cauza crizei. Și acolo s-a redus competitivitatea. Mie mi se pare foarte clar că aceste gânduri vor fi incluse în textul pe care vi l-am prezentat deja. Este necesar să stabilim un buget echilibrat, așa cum este necesar să îmbunătățim competitivitatea nu numai a regiunilor, ci și a statelor membre. De asemenea, e important ca avizul acesta să cuprindă aspecte care să se referă la, eu știu, eventualele erori din structura economică a statelor membre. Avizul este supus uh, unui raport uh, care e întocmit de Comisia Econ. Vorbim, sigur, de coeziune și se vorbește de, de coeziune. N-am ales noi titlul raportului, ci vine de la Comisia Econ. Noi nu putem decât să ne prezentăm un aviz la cele făcute de Comisia Econ. Noi nu putem să adăugăm nimic la ceea ce a propus Comisia Econ. Sunt de acord cu necesitatea de a lărgi conceptul de creștere, adăugând creștere durabilă. Cu asta sunt absolut de acord. Și vom face acest lucru. E adevărat că nu e ușor să separăm politica economică a zonei euro de ce se poate aplica în afara zonei euro politica de coeziune este o politică transversală și e important să existe unitate, cum spunea și domnul Van Nistelrooy, să existe unitate în bugetul Uniunii Europene. Politica de coeziune trebuie să fie concepută pentru toate regiunile din Europa, pentru că, firește, împărtășesc ideea că, de fapt, coeziunea nu este o cauză Coeziunea nu este doar un program, coeziunea este un obiectiv. Cum spunea domnul Van Nistelrooy, este un obiectiv separat este, și că apare ca atare în bugetul Uniunii Europene, iar bugetul trebuie să fie înțeles în sens unitar. Cum spuneam, nu e un program, ci este un obiectiv, e o țintă, este nu un scop în sine. Încă o dată doresc să mulțumesc tuturor celor care au, uh, și-au prezentat ideile uh, care vor fi preluate în acest uh, aviz pentru a-l îmbogăți. Mulțumesc foarte mult! Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule Valcarcel Siso. Ultimul lucru pe care vreau să-l spun este să vă reamintesc că termenul pentru amendamente pe marginea acestui aviz este la prânz miercuri 19 iulie, pentru că se va vota avizul pe 7 septembrie. Deci miercuri 19 iulie la prânz, la ora 12. Acesta este termenul de, pentru amendamentele pe marginea acestui aviz. Bun, mulțumesc. Reuniunea se încheie aici. Partea publică a reuniunii, vreau să spun. Îi invităm pe cei care nu participă la reuniunea coordonatorilor să părăsească încăperea și vom conta cu reuniunea coordonatorilor cu ușile închise. Mulțumesc!